acum rolul de forță motrice a Parlamentului în ceea ce privește protecția cetățenilor în această Europa care asigură protecție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Această dezbatere este închisă. Votul va avea loc mâine la ora prânzului. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere comună privind acordurile de readmisie. Discutăm odată despre recomandarea lui Chaba Sogor privind acordul între Comunitatea Europeană și Pakistan și apoi întrebările cu solicitare de răspuns oral privind uh, readmisia cu țările terțe. În primul rând, are cuvântul domnul Chaba Sogor în, calitate, în calitate de raportor 4 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acesta este primul acord de readmisie pe care, uh, asupra căruia Parlamentul European trebuie să emită un consimțământ. Consiliul a emis un mandat de negociere pentru a începe negocierea cu Pakistanul privind readmisia. A urmat mai multe runde de negociere. Au trecut mai bine de 10 ani de la începerea mandatului în 2000 și pe 26 octombrie anul trecut acordul de readmisie a fost semnat. De la intrarea în vigoare de la tratatul, a tratatului de Lisabona, Uniunea Europeană a, a primit acum prerogativele necesare și Um, Parlamentul European trebuie să dea consimțământul pentru intrarea în vigoare a acestui acord privind readmisia. Avizul a fost pozitiv. Um, comisia jurii, în comisia jurii Um, și ambele comisii tratând această, acest subiect au, și-au dat acordul pentru readmisie. Dorim așadar să fie facilitat și accelerat procesul de readmisie. Uh, între statele membre ale Uniunii Europene și Pakistan. Acum avem obligația să eh, ajungem la readmisie dacă sunt îndeplinite anumite condiții eh, și dacă se ține seama de anumite criterii tehnice. Readmisia este un instrument important în lupta împotriva migrării ilegale către migrației ilegale către Uniunea Europeană. De asemenea, să nu uităm că Pakistan reprezintă o țară de tranzit pentru migranți, migranți care nu îndeplinesc condițiile să intre sau să aibă reședința într-un stat membru al Uniunii Europene. Acordul cu Pakistan în acest sens are și o importanță regională. consolidează eforturile Uniunii Europene de a avea o mai bună cooperare în regiune. Acordul de asemenea stipulează și condiții importante referitoare la dreptul internațional privind readmisia. În consecință, autoritățile din Pakistan trebuie să întrunească standardele internaționale și să țină seama de uh, legislația internațională în domeniu. Comisia Europeană este cea care face parte din Comitetul de Readmisie, prin urmare, Parlamentul solicită o informare regulată privind uh, deciziile luate în acest comitet de readmisie. Joi, pe 2 octombrie, uh, joi va intra în vigoare acest acord. Aș dori acum la final să mulțumesc Comisiei Aș dori de asemenea să mulțumesc colegilor pentru cooperare și să sperăm că votul va fi în favoarea acestui acord. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vor lua cuvântul acum uh, cei care au redactat întrebările cu asociare răspuns oral. În primul rând, domnul Moraes, două minute. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și domnului Șogor pentru munca dumnealui. Votul nostru a fost negativ în comisie din niște motive de bază bazate pe protecția drepturilor omului. Credem că respectarea convențiilor internaționale nu se garantează pe deplin în acest acord, iar Pakistanul nu a semnat Convenția din 1951 de la Geneva privind refugiații. De aceea grupul nostru crede că semnarea unor astfel de convenții internaționale ar trebui să fie condiția <clears throat> prealabilă pentru a semna acordul de readmisie. Uniunea Europeană are 11 acorduri de readmisie și a început negocierile la șapte alte acorduri. Două, cel cu Pakistanul și cu Georgia, sunt pe care de a fi încheiate, iar cel cu Turcia urmează să fie semnat foarte curând. Deci, Parlamentul va trebui să-și dea cu părerea din nou iar noi avem acum uh, competențe, trebuie să ne dăm consimțământul atunci când se negociază astfel de acorduri. Nu ni se poate cere să ne dăm uh, acordul pur și simplu. Parlamentul consideră că um, deși, deși, s-a, deși un astfel de acord a intrat în vigoare în 2004, nu s-a dovedit eficiența acestora și um, urmările implementării. De aceea, grupul S&D îi cere Comisiei să facă o evaluare cât mai repede cu putință. Credem în acordurile de readmisie, însă acestea trebuie să se bazeze pe protejarea drepturilor uh, omului, iar Pakistanul este una din puținele țări care nu a semnat Convenția de la Geneva, ceea ce ne pune pe noi într-o situație foarte dificilă. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Flotre. Două minute, vă rog. Merci, mad- Mulțumesc, doamna președinta. Raportorul este foarte imprudent când ne solicită nouă să ratificăm un acord care este unul care pune mari probleme. E vorba de Pakistan, în primul rând, nu de o altă țară. Este Pakistanul care deja primește cei mai mulți refugiați în lume și cei cerem prin acest document să uh, primească pakistanezi, dar și afgani, care Uh, vin în Europa pentru a fugi de războiul pe care îl ducem noi în Afganistan și cred că acest lucru este oarecum indecent. Pakistanul nu a ratificat Convenția de la Geneva, e adevărat, și Convenția parlamentară ne cere, a Consiliului Europei ne cere să nu ratificăm astfel de acorduri decât cu state care garantează dreptul de azil și de protecție internațională, ceea ce nu e cazul Pakistanului. Și Apoi, există multe semne de întrebare. Dacă ar trebui să votez mâine, nici n-aș ști ce votez. Există mai multe articole, e adevărat, și numărul lor poate varia, dar se menționează aici mai multe cifre. De ce? Pentru că nimeni nu ne va spune ce se întâmplă în această comisie, în acest comitet mixt de readmisie. Uh, Cine are sarcina de a ne dovedi că aceste persoane care vor fi retrimise înapoi au venit direct din Pakistan în UE? Ce, ce se va întâmpla după cele trei zile dacă Pakistanul nu răspunde și nu dă documentele de călătorie? Dacă noi vom accepta acest instrument bizar eu n-am niciun răspuns și nici dumneavoastră, domnule Malmström, știu că nu puteți da un răspuns. Am uh, discutat cu ambasadorul Pakistanului, nici domnia sa nu are un răspuns. Și atunci, n-am cum spune că sunt de acord cu un acord, dat fiindcă nu putem să spunem care este impactul real pe care îl va avea în urma răspunsurilor și de aceea spun că mâine trebuie să votăm nu. Next, Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tavares, două minute. Eh, sobre este acordo de readmissão com o Paquistão, eu creio que há uma série de planos diferentes. În ceea ce privește acest acord de readmisie, după părerea mea, există mai multe etape, niveluri de analiză prin care trebuie să trecem. În primul rând, la nivel doctrinare ideologice. Primul acord pe care Parlamentul îl va vota, deci după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, deci primul acord de acest tip. Deci trebuie să avem un plan de control pe care trebuie să-l punem la punct în ceea ce privește astfel de acorduri. Parlamentul uh, își poate avea îndoielile sale, putem solicita lămuriri suplimentare, însă atunci când ni se prezintă un astfel de acord, atunci când acestea sunt aprobate de Parlamentul European, se vor include și alte dispoziții de control, de sargină a probei, cine trebuie să o facă, deci autoritățile și nu refugiații. În acest acord cu Pakistanul există multe puncte neclare. În primul rând, nu e vorba de readmisia cetățenilor pakistanezi. Nu, practic pe ușa din spate sunt trimiși în Pakistan afganii. Și așa cum spunea Spuneau colegii, Pakistanul e o țară care nu a semnat Convenția de la Geneva din 1951 privind protecția refugiaților. Deci Uniunea Europeană nu are cum să aibă două standarde duble. Deci ce facem? Respectăm sau nu drepturile omului? Sau le respectăm doar în proporție de 80% și cedăm în fața celor care nu le respectă? Vom avea probleme cu minoritățile etnice și religioase, cu femeile, cu drepturile acestora. Autoritățile din Pakistan sunt opace, deci un astfel de acord nu are cum să funcționeze bine. Ar vrea să vă mai spun de asemenea că în urmă cu câteva zile am dezbătut aici situația inundațiilor din Pakistan. 21 de milioane de persoane deplasate, mii de decese. După părerea mea, Uniunea Europeană are o atitudine uh, oarecum lipsită de suflet când după o astfel de tragedie vrea să semneze un astfel de acord. Doamna Grisbeck, două minute. Vă mulțumesc. În numele ALDE, Vreau să vă spun că sigur suntem pentru acordul de readmisie ca instrument important în lupta împotriva migrației clandestine, ilegale și care este foarte eficientă în numărul mare de acorduri bilaterale. Vreau să subliniez trei aspecte. Parlamentul European trebuie să fie informat în mod sistematic și regulat cu privire la negocieri și la punerea în aplicare a acestor acorduri, fiindcă există procedura de codecizie. Aceste 11 acorduri care au fost deja semnate um, trebuie cunoscute. Noi ne uh, angajăm acum în negocierea altoia și cred că e foarte important să putem evalua înainte de asta acordurile anterioare. În ceea ce privește drepturile omului? Ce garanție poate oferi Comisia în cazul în care statele terțe nu sunt semnatarele Convenției de la Geneva, cum este acest caz? Deci, eu personal și grupul meu suntem pentru un acord de readmisie cu Pakistanul, însă rămân uh, destule aspecte neclarificate care nu și-au primit răspunsul. Chiar dacă doamna comisar Malmström, căreia îi mulțumesc, ne-a dat garanții din punct de vedere al monitorizării situației, din punct de vedere al unor negocieri ferme cu Pakistanul în ceea ce privește semnarea de instrumente internaționale care nu sunt semnate și ne-a garantat că ONG-uri umanitare vor participa la acest comitet mixt, deci chiar dacă aceste lucruri există, noi credem că este absolut esențial ca Pakistanul să semneze Convenția de la Geneva. Nu trebuie să scăpăm din vedere echilibrul necesar între elementele de siguranță și între respectarea drepturilor omului și protecția acestora, indiferent de locul la care ne referim. Aceasta este baza valorilor europene până la urmă. Mulțumesc, spune președinta. Comisia are acum cuvântul. Doamnă comisar Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, într-adevăr, Pakistanul a fost în centrul atenției în ultimele luni și deplângem situația generată de cutremurul de acolo. Știți că și Comisia și Consiliul sunt foarte implicate și încercăm cu toții să îmbunătățim situația uh, facilitând comerțul și intervenind la nivelul măsurilor de prevenție a viitoarelor dezastre. Asta s-a discutat la reuniunea Consiliului de săptămâna trecută. Revenind la punctul de azi de pe ordinea de zi, doresc să mulțumesc Comisiei Libe și domnului raportor Sogor pentru uh, sprijinul manifestat față de Comisie uh, la adoptarea vizului din iulie. Într-adevăr, acordurile de readmisie au reprezentat un instrument important în ultimul timp pentru gestionarea fluxurilor de migrație. Migrația reprezintă o politică foarte importantă și dacă vrem credibilitate, atunci trebuie să ne bazăm pe principiul că cei care nu au prerogative uh, legale să rămână pe teritoriul unui stat să fie retrimiși acasă. Așadar, trebuie să ținem seama de acordurile care există la nivel administrativ privind procedurile ce trebuie urmate în aceste situații. De asemenea, acordurile de readmisie sunt legate de politicile de acordare a vizelor. Acest lucru a devenit un element indispensabil, uh, acordul de readmisie a devenit un element indispensabil când discutăm despre liberalizarea vizelor. Comisia dorește să meargă mai departe cu, în mandatul prezent pentru a obține și mai multe pe viitor. Doamnă președinte, doresc să mă adresez antevorbitorilor cu privire la câteva îngrijorări manifestate. Comisia dorește ca în baza articolului 218 din tratat să confere informații imediate și uh, complete Parlamentului în ceea ce privește stadiile de negociere și de semnale ale acordurilor de readmisie. Vom ține seama de aceste obligații seama, uh, ținând cont de rolul Parlamentului European și anume de a-și da consimțământul pentru semnarea viitoare a acordurilor de readmisie. Vom oferi toate informațiile necesare referitoare la confidențialitate în ceea ce privește uh, negocierile prezente și în ceea ce privește cadrul viitor privind relația între Comisie și Parlament. Între timp, uh, directorul nostru general al servicii va uh, Deocamdată acesta va oferit informații în ceea ce privește stadiul negocierilor din 12 iulie de la Kampala. De asemenea, am menționat și o declarație uh, emisă de comisie în acest sens. Vom, vă vom oferi toate informațiile necesare. Trebuie de asemenea să vedem cum anume putem să optimizăm cooperarea pe viitor. În ceea ce privește acordurile cu statele nesemnatare ale Convenției de la Geneva, sigur că am dorit ca Pakistanul să semneze această convenție și sigur că ne implicăm foarte mult în a convinge Pakistanul să facă acest lucru. Știți că Comisia prețuiește foarte mult uh, dreptul internațional în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale omului. Tocmai de aceea avem uh, un acquis UE privind protecția internațională. Uh, avem uh, politica de azil europeană și avem uh, o clauză uh, privind uh, situația de readmisie a unor cetățeni. Convenția de la Geneva se referă la statutul refugiaților și avem și Convenția privind uh, respectarea drepturilor omului. Toate aceste documente stipulează faptul că uh, Nimeni nu trebuie readmis uh, cât timp planează riscul ca acea persoană să fie victimă a torturii și a oprimării. De asemenea, instrumentul de azil european cere ca statele membre să gestioneze individual fiecare solicitare de azil, astfel încât o persoană să poată să Uh, rămână pe teritoriul unui stat membru până la evaluarea pe deplin a situației acesteia în țara natală. Această situație este vitală pentru respectarea principiului de readmisie și acest principiu este stipulat în toate acordurile de readmisie. Așadar, menționăm aici faptul că trebuie respectate aceste standarde. De asemenea, toate acordurile admise pot să joace un rol important în subminarea acti- activităților de migrație clandestină. Un raport ONU privind crimă organizată și drogurile, care analiza situația din Pakistan, estima că venitul anual al acestei industrii însuma uh, mai mult de un miliard de dolari. Prin urmare, dorim să încheiem acorduri uh, de negociere cu parteneri uh, cheie în ceea ce privește, de exemplu, uh, migrația clandestină. Uniunea Europeană ține seama de negocierile acordurile admise, de implementarea acordurilor bilaterale și de progresul în ceea ce privește uh, domeniul justiției și afaceri interne. Desigur, ă, ține seama și de respectarea drepturilor omului. Toate țările cu care avem ă, acordul privind viză, liber, privind liberalizarea vizelor, ă, sunt urmate de un proces de follow-up astfel încât avem un contact foarte apropiat cu țara în cauză. Acordele de admisie sunt monitorizate îndeaproape. De asemenea, colectăm date relevante privind implementarea acordurilor în vigoare. Deocamdată nu au fost raportate probleme majore. Nu au făcut acest lucru nici măcar ONG-urile care sunt foarte active. Și asta în ciuda faptului că unele țări cu care uh, avem acorduri au fost, uh, au înregistrat situații extrem de sensibile. Deci, în cadrul acordului de readmisie, nicio persoană nu va fi returnată în cazul în care planează suspiciunea că aceasta va fi victimă a unui tratament inuman sau unor pedepse sau torturi. Dacă se va întâmpla acest lucru, atunci acest fapt nu este consecință a tratatului de readmisie, ci consecința a unei decizii ilegale a statului în cauză și ar trebui ca Curtea Internațională să trateze cazul respectiv. Programul de la Stockholm prevede ca Comisia până la finele acestui an să emită o evaluare completă a tratatelor de readmisie, evaluare care va parveni Consiliului și Parlamentului. Comisia va ține seama de această evaluare și va ține seama de, de sugestia făcută la Parlament și anume de posibilitatea de reintegrare a celor readmiși. Oferim sprijin unor numeroase proiecte privind uh, Uh, care tratează returnarea persoanelor și care tratează integrarea imediată. Așadar, vom evalua situația, avem directive funcționale, Comisia monitorizează situația îndeaproape și o să vă oferim toate informații necesare în timp real, astfel încât să respectăm acordul ce există între noi și să respectăm comunicarea adoptată în iulie de Comisia LIBE. Sperăm că veți putea adopta acordul, având în vedere toate aceste informații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Vă mulțumesc. Domnul Albertin, din partea Comisiei AFET, acum are cuvântul un minut. Grazie, președinte. Dopo... Mulțumesc, domnule pre... doamnă președinte. După opt ani de la începerea negocierilor între Comisie și Pakistan, s-a ajuns la un acord referitor la o procedură de readmisie pentru rezidenții uh, Uniunii Europene fără autorizație. Comisia a cerut să redactăm un aviz pe acest acord, lucru foarte important, mai ales având în vedere evoluția din domeniul Pakistanului și chestiunei drepturilor omului. Am discutat în comisia noastră foarte mult, s-au menționat situația instabilă, încălcarea drepturilor omului în Pakistan și Negocierile conduse de Comisia Europeană cu Pakistanul nu au reușit să garanteze drepturi și siguranță pentru persoanele retrimise în Pakistan. Ne-a preocupat de asemenea faptul că nu există deocamdată o evaluare a celor 11 acorduri de readmisie deja în vigoare. Colegii AFET au conchis că un cadru clar pentru cooperarea în ceea ce privește readmisia cu Pakistanul ar fi de preferat unei situații în care statele membre vor expulza imigranții ilegali din Pakistan în mod ad hoc și fără un control care să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Articolul 16 uh, garantează aceste controluri și de aceea subliniez solicitarea de a evalua acordurile deja în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele grupurilor politice, din partea PP, Manfred Weber, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. În primul rând, referindu-ne la subiectul Pakistan. Discutăm acum acest subiect în vremuri de restriște pentru Pakistan și suntem solidari cu oamenii care trec acum prin această catastrofă. Colegul Șogor s-a referit deja la acord și acum eu aș dori doar să mă refer la uh, chestiunile ce țin de acordurile de readmisie cu terțe state. În primul rând, aceste acorduri au sens, sunt necesare, asta pentru că în Europa avem un, uh, o legislație care reglementează migrația. Cu siguranță însă există persoane care sunt aici ilegal și atunci pasul următor este să existe readmisie, desigur. Însă, uh, iată, vedem acum că principial uh, grupurile politice sunt de partea noastră, însă când vine vorba despre pași concreți, iată, nu mai există majoritate. Eu cred că ar trebui să fim uh, cu toții pe aceeași linie. În al doilea rând, o alternativă la un asemenea acord ar însemna nu să avem drepturi mai uh, bune, ci ar însemna să avem 27 de sisteme diferite care nu pot fi monitorizate așa cum ar trebui la nivel european. Și în al treilea rând, un aspect extrem de important pentru mine este următorul. Cum anume putem uh, îmbunătăți, putem face mai atrăgătoare situația parteneriatelor cu terțe state? Ar trebui să fim mai interconectați pe viitor, pentru că, iată, dacă vrem o deschidere a piețelor europene, atunci trebuie să oferim terților state posibilitatea de a discuta despre admisie. Sau când vine vorba despre migrație legală, atunci terțele state state trebuie să fie în măsură să ne ofere informații privind readmisia. Așadar, o mai bună interconectare este aici cuvântul cheie. Mulțumesc. Președinta, pentru uh, socialiști și democrați are acum cuvântul doamna Silvi Ghiom. Doamnelor și domnilor, situația umanitară tragică prin care trece Pakistanul ne-a făcut să insistăm uh, pentru amânarea votului. Alegerea noastră este hotărătoare acum. Cum să adoptăm acest acord când rămân atâtea semne de întrebare și îngrijorări? E vorba de respectarea drepturilor omului, care e deficitară în Pakistan, însă, așa cum au spus și colegii, Pakistanul nu a semnat nici Convenția de la Geneva, nici cea privind apatrizii. Asta e îngrijorător, deoarece acest acord îi vizează, în primul rând, pe afgani nu putem doar să-i cerem Pakistanului să adere la Convenția de la Geneva. De aceea trebuie să afirmăm o poziție clară și prealabilă. Semnarea Convenției de la Geneva și altor texte asemănătoare este o condiție sine qua non pentru orice astfel de negocieri. Sfera de aplicare, obiectivele, modalitățile tehnice sunt uh, vagi, sunt nebuloase, nu sunt clare. De asemenea, nu se știe clar ce se întâmplă cu schimbul de date personale. Și, practic, întregul proces de negociere a acestor acorduri a fost uh, neclar. Am cerut comisiei uh, informații clare pe care nu le-am primit, iar ceea ce ne spuneți astăzi nu e suficient. Cum am putea adopta acest acord fără să avem un bilanț, un studiu? Comisia Libe a cerut uh, un studiu în legătură cu aceste acorduri de readmisie, studiu care ne-a fost transmis, iar Parlamentul nu își va putea respecta uh, competențele decât dacă va fi bine informat. Suntem colegiuitori și trebuie să ne afirmăm uh, prezența. Ce se va întâmpla cu acorduri de parteneriat cu țări cum ar fi Libia, de exemplu? Rolul nostru este să respingem acest acord, să arătăm că ne pasă situația drepturilor omului și că cerem mai multă transparență în procesul de negocieri. Vă mulțumesc. În numele grupului ALDE are cuvântul doamna Wikström. Două minute. Tack fru talman. Ärade fru kommissionär. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Ca mulți dintre colegii mei, înțeleg faptul că momentul în care discutăm acest subiect ar putea să fie unul prost ales, având în vedere inundațiile atât de tragice. Toată lumea a văzut imaginile foarte triste cu acele persoane strămutate și suntem alături de ei. Însă nu trebuie să amestecăm lucrurile. Acordul de readmisie este o modalitate de a uh, asigura relațiile dintre UE și Pakistan și cred că acest subiect trebuie abordat într-un context mai larg. Pe de o parte dorim să avem o migrație legală, pe de altă parte vrem să reducem migrația ilegală. Mulțumesc Comisiei pentru garanțiile pe care ni le-a dat în ceea ce privește aplicarea acordurilor. Ni s-a spus că se urmărește exercitarea de presiune asupra Pakistanului pentru a semna acordul de la Geneva și de asemenea că Parlamentul va fi informat cu privire la consecințele acordurilor existente. Dorim să primim informații pozitive din partea Comisiei pentru a putea evalua efectele acestor acorduri de readmisie. Faptul că Pakistanul nu a semnat Convenția de la Geneva e o complicație suplimentară, dar să ne amintim faptul că statele membre uh, se obligă să respecte prevederea convențiilor de la Geneva și cea privind drepturile omului. Și dacă trimitem persoane uh, înapoi în Pakistan, poate că drepturile lor fundamentale vor fi amenințate și de aceea avem această nereturnare. Și cred că uh, Pakistanul trebuie să semneze Convenția de la Geneva. Mulțumesc. Spricht Frau Sargentini für eineinhalb Minuten. Doamna Sargentini, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește politica de azil, discutăm despre faptul că, da, după ce toate procedurile au fost uh, completate, atunci, sigur, se ajunge la readmisie. Dar ce se întâmplă în momentul în care o persoană nu poate fi readmisă în țara de origine? Uh, atunci se menționează o, o țară vecină sau o țară de tranzit, astfel încât să se poată face readmisia la final. Însă, ă, acest proces merge atât de departe încât acum, iată, discutăm despre ă, trimiterea persoanelor în Libia pentru ca noi să ne putem ă, spăla nevinovați pe mâini. Sigur, aici discut despre afganii care sunt trimiși în, în Pakistan. Noi încercăm pur și simplu să îi uh, trimitem mai departe de pe teritoriul nostru. Și acum PP-ul vine și spune cum putem să facem readmisia mai atrăgătoare pentru terțe țări. Mie mi se pare că nu este un tratament uman Mie mi se pare că nu este un tratament bun pentru o politică eficientă de azil. Și noi, de fapt, pentru o astfel de politică intervenim. Dacă, de exemplu, facem readmisia în Turcia, acolo există foarte mulți solicitanți de azil care trec prin Turcia. Deci Turcia reprezintă o țară de tranzit. Este o, o situație imposibilă pentru că, iată, persoanele ajung să rămână într-o țară în care nu-și doresc să stea și această problemă nu poate fi rezolvată cu bani. Mulțumesc. Din partea GUE, domnul de Jong, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru politic, GUE, se opune acest acord de readmisie cu Pakistanul E un instrument greșit, după părerea noastră, într-un moment greșit. Deoarece, conform datelor oferite de ONU, infrastructura din Pakistan, podurile, rețeaua de drumuri și șosele, toate acestea sunt atât de afectate de inundații încât această țară a pierdut practic decenii în ceea ce privește dezvoltarea, nivelul de dezvoltare. Să nu uităm că mulți oameni au pierdut practic tot ce aveau în urma acestor inundații. Iar prin politica noastră noi ar trebui să-i ajutăm pe acești oameni și cred că ar fi total nepotrivit ca în momentul de față să ne hotărâm să aprobăm un acord care are printre urmări trimiterea acestor persoane în Pakistan. E păcat să vedem faptul că e abordarea sistematică pe care o are Uniunea Europeană și să nu uităm faptul că Pakistanul nu e o țară stabilă în momentul de față și de aceea îi cerem Consiliului și Comisiei să ne răspundă la următoarea întrebare. Cum de sunteți atât de siguri și de încrezători în faptul că Pakistanul în situația actuală poate proteja acești oameni și că le poate uh, Uh, garanta drepturile omului. Deci eu speram să existe niște garanții în, aceste, în acest acord, deoarece noi ne asumăm o răspundere morală atunci când trimitem acești oameni înapoi în această țară. Ce va face Comisia Europeană? Practic, nu va face decât să controleze un lucru și anume dacă statele membre își respectă angajamentele luate față de Convenția de la Geneva. Însă cum va face acest lucru? Va trimite funcționari europeni în avioanele uh, care pleacă către Pakistan cu persoane ilegale? Cât timp vor sta funcționarii acolo pentru a vedea ce se întâmplă cu acești oameni? Deci nu există garanții, e momentul greșit și de aia trebuie să dispară acest acord. Vă mulțumesc în numele neafiliaților domnului Claes. Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Eh, ik zou de aandacht willen... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei probleme pe care o avem cu Turcia. După cum știți, Comisia Europeană încearcă de câțiva ani să semneze un acord de readmisie cu Turcia, însă eforturile deocamdată nu au dat rezultate. În mod logic, ne-am așteptat la cooperare și deschidere din partea unei, unui stat candidat și nu la obstrucționarea eforturilor. Turcia este un vecin al Uniunii Europene, uh, pe o distanță foarte mare avem frontieră comună și este una dintre cele mai importante state în ceea ce privește tranzitul migranților ilegali. Și aș vrea să menționez un memo emis de Frontex, Europol și Eurojust, unde Turcia este menționată ca una dintre cele mai importante țări de tranzit pentru comerțul cu heroină din spre Est. E vorba, de fapt, de activitățile criminalității organizate în general, nu doar traficul cu heroină. Se pare că discuțiile cu Turcia s-au îmbunătățit față de trecut, însă acum guvernul turc începe să impună niște condiții care sunt de neacceptat. În ceea ce privește facilitarea procesului de acordare a vizelor, turcii uh, doresc să, deschidă fronti- să se deschidă frontierele pentru turci, uh, să existe o circulație liberă și asta ar înrăutăți situația, n-ar îmbunătăți-o. Die weiteren eingetragenen Următorii vorbitori înscriși la cuvânt, în primul rând domnul Coelho, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să-l felicit pe domnul raportor Șogor pentru acest raport. Acesta este deosebit de important și au fost importante și negocierile. Asta mai ales dacă ne gândim că a fost nevoie de 10 ani pentru a ajunge la, această, la acest acord și e important uh, nu doar pentru Pakistan, cât și pentru celelalte țări din regiune. E un acord pozitiv um, pentru a combate imigrația ilegală, însă să nu uităm că fiecare imigrant trebuie trimis înapoi pe bază individuală prin respectarea uh, obligațiilor internaționale și a principiului de non-refulmă. E vorba de țările de tranzit sau de origine a imigranților și sunt țări care de multe ori nu au ratificat Convenția de la Geneva privind tortura sau alte convenții neratificate. Deci, în acest caz, dacă nu există dovezi clare cum că ar fi niște mecanisme care să garanteze drepturile fundamentale, persoanele nu pot fi trimise înapoi. Iar statele membre ar trebui să renunțe la programele de repatriere ad hoc. Avem nevoie însă de un cadru clar cu Pakistanul prin supravegherea uh, comunitară. Doamna Benova are cuvântul acum. Pani comisar, ca colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Discutăm despre acordurile de readmisie. Mulți dintre noi sunt îngrijorați de chestiunea fundamentală referitoare la siguranța persoanelor vizate de aceste acorduri. Acordurile de readmisie nu țin suficient seama de situația acestor oameni. Se pleacă de la premisa că atunci când două state semnează un acord, acestea îl respectă. Acordul de admisie însă ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. Statele adesea intră în acorduri mai largi care acoperă chestiuni mai importante privind cooperarea în domeniul energetic, de exemplu, lupta împotriva terorismului, cooperare polițienească sau comerț. Ei bine, acordurile de readmisie reprezintă doar o părticică dintr-un mozaic al relațiilor bilaterale. Haideți să nu ne păcălim în țările avansate, pentru țările avansate, acordul de readmisie reprezintă modalitatea elegantă de a scăpa de migranții ilegali. Asta oferind statului recipient avantaje comerciale. Exist, nu există nicio nu este nevoie ca țara recipientă să aibă voința politică sau capacitatea de a trata situația persoanelor readmise. Noi, cei pe care ne preocupă situația drepturilor omului, Vrem să știm exact ce se întâmplă în baza acordurilor de readmisie și am vrea ca drepturile omului să fie pe agenda în top. Doamna Kiel Nielsen are cuvântul un minut. În 2005, Comisia Europeană a spus că orice decizie de expulzare luată de autoritățile competente ale unui stat membru trebuie să uh, respecte tratatele internaționale, protocolul din 67 și Convenția de la Geneva. Nu pot fi extradate persoane către țări unde există riscuri serioase de aplicarea pedepsei, cu moartea torturii și altor pedepse sau tratamente inumane. În Pakistan se încalcă flagrant uh, drepturile omului, pedepsa cu moartea se aplică, există crime de onoare, dispariții. Lucrul acesta se știe, nu au fost semnate convenții internaționale de către Pakistan și atunci cum ne asigurăm că persoanele readmise vor avea drepturile respectate? Nu există nicio garanție pentru minorități, pentru femei nu se urmărește punerea în aplicare a acordului. În numele dreptului și al demnității umane, Parlamentul European trebuie să respingă acest acord. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Brons. Un minut. The case for returning illegal Pakistani immigrants to their country of origin. E clar că imigranții pakistanezi în situație ilegală ar trebui trimiși înapoi în Pakistan, însă de ce trebuie să existe un acord cu Pakistanul pentru că acești oameni să intre înapoi pe teritoriul propriei țări? Există persoane care au uh, obiecții în legătură cu returnarea acestora, chiar dacă Pakistanul de acord. De ce? Deoarece Pakistanul nu respectă drepturile omului. Asta e drept. Însă asta e adevărat și în ceea ce privește multe țări europene. Deci ce se sugerează? Ca toți imigranții provenind din țări unde nu sunt respectate drepturile omului să poată rămâne pe teritoriul Uniunii Europene? Deci ce se va întâmpla și cu restul populației din aceste țări? Haideți să invităm pe toți pakistanezii, pe toți chinezii, afganii, cei din Orientul Mijlociu, din America Latină și din Africa, pe teritoriul Uniunii Europene. Asta e poziția și atât de absurdă e ea. Vă mulțumesc, domnul Strasser, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Acest acord este bun, este necesar și trebuie să mulțumim Comisiei pentru faptul că, iată, a generat un rezultat concret ținând seama de unor state, de, de, ținând seama de niște standarde minime uh, privind readmisia, este o premisă de la care se pornește cu semnarea unor astfel de acorduri. Nu discutăm despre statutul celor care solicită azil, despre statutul refugiaților, nu, ci discutăm despre persoanele cu statut de migranți ilegal. Acestea fac subiectul acordurilor de readmisie. Persoanele care solicită uh, azil, persoane care au nevoie de protecție, ei bine, pe acestea nu putem să le includem într-un asemenea acord. Acum însă avem uh, nevoie de următorul lucru și în acest sens vă mulțumesc pentru evaluarea făcută. Deci avem nevoie, despre, uh, avem nevoie de implementarea readmisiei. Pentru că în într-adevăr vedem că implementarea uh, este mult mai scăzută față de deciziile luate în acest sens. Am uh, văzut că anul trecut din 600 9.000 uh, de persoane de, care trebuiau readmise au fost readmise doar mai puțin de 200.000. Aici avem nevoie de o acțiune concretă la nivel european, avem nevoie de cooperare cu terțe state pentru ca la final să avem rezultate. Doamna Boseino, acum cuvântul meu și jumătate, spune președinta. Grazie, signora. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Discuția de astăzi referitoare la acordurile de readmisie nu poate să scape din vedere subiectul dureros al acordului dintre UE și Libia. Știm că o parte a acordului se axează pe lupta împotriva migrației ilegale. Până în prezent, Comisia ne-a spus puține lucruri cu privire la situație, în ciuda faptului că, conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie informat urgent de Comisie. Libia nu a semnat Convenția de la Geneva și uh, nu a demonstrat nici până astăzi că uh, respectă dreptul uh, internațional există Uh, birourile IGNUR care au fost închise, de exemplu. Să ne gândim și la ce s-a întâmplat săptămâna trecută. În Libia s-a deschis focul împotriva unui vas italian care era în ape internaționale cu justificarea faptului că la bord erau migranți clandestini. O justificare foarte gravă care ne spune că semnatul dintre Libia și Italia, care prevede, printre altele, uh, transmiterea migranților către Libia fără să se mai treacă prin procedurile de azil și examinarea caz cu caz, uh, conține și posibilitatea de utilizare a armelor de foc pentru oprirea migranților. Și în acest uh, caz avem de-a face cu uh, informații păstrate secrete și aș vrea să știu dacă Comisia nu consideră că este cazul să furnizeze, să solicite informații de la autoritățile libiene cu privire la motivul pentru care au deschis focul. Nu... Vă mulțumesc, întrerupe doamna președinte. Are cuvântul domnul Dias de Mero, un minut și jumătate. Grazie. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Azilul e un concept juridic precis, definit, care nu are nimic de a face cu un acord de readmisie. Acordul cu Pakistanul e un instrument comunitar integrat în cadrul uh, eforturilor de combatere a imigrației uh, ilegale. Nu e vorba aici de protecția internațională sau de azil. Uh, Obiectul acestui acord e clar, readmisia cetățenilor pakistanezi care uh, nu mai respectă sau nu respectă condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul uh, unui stat membru. Sau e vorba de trimiterea înapoi a cetățenilor din țări uh, terțe sau apatrizi care au un document de călătorie emis de Pakistan și care au intrat pe teritoriul lui în mod clandestin, venind direct din Pakistan. În ceea ce privește drepturile fundamentale, Acestea trebuie garantate, deoarece dreptul internațional trebuie respectat și mai ales principiul de non-refulma, principiul care se regăsește în Convenția pentru Drepturile Omului. Deci măsurile din acest acord vor fi aplicabile doar persoanelor care se află în situație ilegală pe teritoriul Uniunii Europene, fără să afecteze persoanele care au dreptul de azil sau persoane care au solicitat protecția internațională. De aceea, doamnelor și domnilor, nu trebuie să amestecăm lucruri diferite aici, care ar putea să ne împiedice să oficializăm un acord fundamental din politica europeană de imigrație da, să spunem da acestui acord, însă să cerem exigențe și garanții Pakistanului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Boscurt, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președintă. Inundațiile care au avut loc în Pakistan sunt cele mai grave din ultimii 80 de ani. Milioane de persoane au fost afectate, foarte multe au rămas fără adăpost. Oare chiar o să trimitem înapoi cetățenii pakistanezi uh, acolo? Poate că îi trimitem cu aceleași avioane care transportă ajutoarele noastre. Nu putem să închidem ochii față de situația drepturilor omului din Pakistan, unde libertățile și drepturile fundamentale sunt, uh, nu sunt nici pe departe respectate. E o țară care nu a semnat Convenția de la Geneva. Trebuie să încheiem acorduri în condiții optime. Trebuie să cerem ca acordul precum Convenția de la Geneva Drepturilor Omului să fie semnată. Sunt foarte curioasă să știu ce rezultat o să obținem în cadrul negocierilor dintre Uniunea Europeană și alte țări. Trebuie să obținem acorduri de bună calitate. Care este rezultatul negocierilor cu Turcia? Din câte am înțeles eu, negocierile cu această țară sunt practic încheiate. Însă, mai multe state membre sunt reticente față de conținutul acestui acord. Vreau să știu dacă Comisia îmi poate să-mi dea mai multe detalii în această privință. Odată acordul încheiat se va trece la etapa următoare, oare oamenii de afaceri și studenții turci vor putea să vină pe teritoriul Uniunii Europene fără să aibă nevoie de viză? Pentru că mi se pare de dreptul o lipsă de responsabilitate faptul că unele țări care nu sunt membri ale Uniunii Europene au dreptul să circule la noi fără vize și alții nu. Mulțumesc acum, doamna Sipel. Mulțumesc, doamna Doamnă președinte, raportorul a spus că Parlamentul trebuie să fie acum de acord cu acest acord de readmisie. Poate că nu am înțeles eu bine, dar vă spun clar că eu nu sunt obligată să votez pentru și nici nu voi vota pentru. Acest prim acord după Lisabona este foarte important pentru că transmite un semnal. Și ce semnal transmite în Uniunea Europeană și în afara ei? Cred că susținând acest acord nu facem decât să ne spălăm pe mâini și să ne arătăm nevinovați, spunând că noi, iată, avem un frumos acord. Dar nu uh, știm deloc ce se întâmplă cu respectivii oameni după ce sunt trimiși înapoi. Eu aș fi vrut să fim mai înțelegători și mai uh, harnici în legătură cu drepturile omului și cu acești imigranți și drepturile lor. Fac apel la alți colegi să nu voteze nici ei împotri, să nu voteze nici ei pentru. Mulțumesc, domnul Mölzer are cuvântul. Kombination aus restriktiver EU-Außengrenzsicherung und der strikten Anwendung von Rückübernahmen Mulțumesc. Aplicarea acordurilor de readmisie are efectele uh, secundare pe care le-a arătat cazul Lampedusa, când milioane de refugiați au ajuns în această insulă italiană și trăiesc în condiții de nedescris, uh, revoltătoare. Comisia, sigur că încearcă să susțină aceste acorduri, uh, dar uh, ar trebui să respingă revendicările uh, colonelului Gaddafi din Libia, pentru că acesta cere miliarde de euro pentru a stabili fluxul de refugiați. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie cuplat cu disponibilitatea statelor membre să uh, acționeze împotriva uh, imigrației ilegale. Sigur, trebuie combătut și cazurile de imigrație fictivă și trebuie să uh, sprijinim activitatea Frontex într-un mod eficient. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mölzer. Și acum trecem la procedura cash DI. Dau cuvântul în primul rând domnului Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, 80% dintre imigranții în situație ilegală care trăiesc la frontierele externe ale Uniunii Europene, de fapt, uh, până la urmă ajung în Grecia. Am primit în jur de 129.000 de imigranți ilegali uh, anul trecut și în jur de 5.000 proveneau din Pakistan. Și mai mult de 3.000 veneau din Turcia. De aceea vreau să insist asupra faptului că acorduri de acest tip sunt deosebit de importante. Articolul numărul 16 prevede protejarea drepturilor omului. Așteptăm foarte mult de la acest acord și vreau să vă reamintesc faptul că în Spania, în Malta și în Italia numărul imigranților ilegali uh, a fost diminuat datorită semnării unor asemenea acorduri. Sper că nu o să mai dureze 8 ani de zile înainte să dăm curs lucrurilor deja de mult timp am, mi s-a anunțat că situația urma să se îmbunătățească și acum este o urgență. Vă mulțumesc, domnule Papa Nicolau, spune președintele, doamna Francesca. Clear here. E nevoie de o lămurire. Eh, sunt cetățeni cu statut ilegal, ceea ce nu înseamnă că au intrat în mod ilegal în Uniunea Europeană. Se poate să fie solicitanți de azil a căror cerere a fost respinsă sau persoane care au venit cu viză turistică și și-au depășit eh, șederea prevăzută. Deci nu-i neapărat de persoane care au intrat pe teritoriul Uniunii Europene ilegal. Doamnă Malmström, spuneți că vreți să răspundeți așteptărilor cetățenilor noștri. Cetățenii noștri așteaptă Uniunea Europeană a drepturilor omului, a respectării ființelor umane. Cred că aceste așteptări trebuie și ele să fie îndeplinite. Și mă întreb cum veți face ca să monitorizați situația celor care sunt trimiși înapoi și cum vă veți asigura că nu sunt torturați. Cum se va întâmpla în practică? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Obermeier are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește progresele democratice ale Turciei, situația acestea trebuie uh, relativizată, pentru că, în ce privește acordurile de readmisie ale refugiaților, Turcia, din păcate, nu colaborează îndeajuns cu Uniunea Europeană și apoi reprezintă și o țară de tranzit a fluxurilor uh, migratorii colaborarea cu Turcia este indispensabilă și nu se pun doar chestiuni tehnice legate de Frontex, dar este important ca Uniunea Europeană să asume toate cheltuielile legate de activitățile de frontieră cu Turcia. Turcia trebuie și ea să respecte convenția mm, asupra refugiaților și nu poate să caute scuze pentru a refuza readmisia.

Now Harlem. dragi colegi mâine pentru prima dată parlamentul nostru For one minute. Suple. Madame le commissaire, cher... Doamnă comisar, dragi colegi, mâine pentru prima dată Parlamentul nostru își va da avizul conform în legătură cu un acord de readmisie. Este un aspect foarte important și nu credem că Parlamentul poate să-și exercite acest drept cu ușurință, lăsând deoparte siguranța persoanelor vizate. Pakistanul este un stat care nici nu a semnat, nici nu a ratificat Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților, nici pe cea privind apatrizii. E vorba nu numai de cetățeni din Pakistan, ci și de apatrizi și inclusiv de cetățeni din alte țări care fug din calea războiului și care se află într-o situație foarte dificilă. S-ar putea să aibă de suferit din cauza acestui acord și să fie trimiși într-un stat care nu oferă nicio garanție. Cerem în primul rând și cred că este o cerere legitimă a Parlamentului să ni se ofere o evaluare, după cum a promis Comisia, a acordurilor anterioare de readmisie. Apoi ca Pakistanul să semneze convențiile de la Geneva înainte de a se avea în vedere un acord și în cele din urmă Parlamentul să participe la Comitetul de Readmisie Mixt, adică să poată să supravegheze condițiile în care s-ar implementa un eventual viitor acord. Cred că nu trebuie să ne dăm uh, avizul conform fără îndeplinirea acestor condiții mâine. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului comisar Malmström pentru a rezuma dezbaterea și a răspunde la întrebări. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, aș fi cu dragă inimă de acord dacă discutăm despre Turcia, Libia, Moldova, Uh, cu cele afirmate de noastră, dar nu avem timp. Voi rămâne la, strict la subiectul dezbaterii de astăzi, dar sigur vă stau la dispoziție pentru o dezbatere ulterioară. În ce privește Pakistanul, uh, unii din vorbitori au menționat o discuție, uh, discuții care au durat timp de ani de zile în legătură cu readmisie. Cred că e, suntem cu toții de acord că E mai bine să avem un acord cu Pakistanul la nivelul Uniunii Europene în locul unor acorduri bilaterale obscure. E vorba de un acord care poate fi monitorizat, controlat, e mult mai transparent, îl putem discuta în acest cadru, în plenară și avem un cuvânt de spus în uh, domeniul drepturilor uh, fundamentale, drepturile omului și mai, avem mai multă uh, claritate juridică. Aș dori să subliniez ce am spus și în introducere că Archivul în domeniul azilului UE cere ca statele membre să acorde protecție, da, protecție uh, cetățenilor din țări terțe după o examinare de la caz la caz a solicitării de azil și califica, directiva pentru calificarea pentru dreptul de azil și știți că se desfășoară negocieri pentru revizuirea acestei directive, specifică uh, criterii clare și niciun acord de readmisie nu poate elibera statele membre de la această obligație fundamentală. Declarația asupra căreia am convenit Uh, în legătură cu raportarea către Parlament și mai multă transparență este una foarte importantă și Comisia se angajează că o va respecta. După cum am spus, va exista o evaluare a tuturor acordurilor de readmisie, evaluare care uh, e baza unei strategii viitoare în ce privește acordurile viitoare de readmisie și sigur vă stau la dispoziție pentru a o discuta. În ce privește acum stați să-mi găsesc foaia unde am notițele în legătură cu cum putem noi influența, schimba soarta acestor oameni. Sigur, ă, Comisia nu poate acorda azil tuturor, statele membre nu au obligația să facă acest lucru și nici măcar să raporteze Comisiei. Dar în lumina următoarei evaluări vom examina această problemă și să vedem cum putem coopera în continuare cu statele membre, cu ONG-urile, cu cei care lucrează la fața locului pentru a face noi progrese în domeniu. Această evaluare este așadar foarte importantă, ea va defini uh, viitoarea politică de readmisie a UE, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem noi progrese în acordurile existente la acest moment. E important să avem acest acord pentru a ne gestiona cum se cuvine politicile uh, de migrație și promit că voi reveni în fața noastră cât mai curând posibil cu această evaluarea și v-aș ruga să votați în favoarea uh, documentului de admisie mâine. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc doamna comisar și în ultimul rând are cuvântul raportorul nostru, domnul Șogor. Tăsic. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy nem lesz túl szigorú hozzám az első... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu o să fiți prea duri cu mine, pentru că uh, atunci când am avut dreptul la 4 minute, n-am folosit decât 3 și câteva și acum poate că am să-mi depășesc timpul alocat. Am vorbit mult despre Pakistan, am vorbit mult despre inundațiile care au afectat această țară, am văzut imagini care uh, ne-au dat fiori și bineînțeles că suntem îngrijorați din cauza violării drepturilor omului, dar acest lucru este valabil nu numai pentru Pakistan, ci și pentru alte țări. Dar poate că ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze cel mai mult este că chiar și țări care au semnat Convenția de la Geneva continuă să nu respecte toate drepturile omului. Și unii colegi chiar au menționat acest lucru. Evident că există persoane care denunță, vorbesc despre situația din Pakistan, dar haideți să nu uităm că există și țări membre care nici măcar nu recunosc drepturile minorităților din, de pe teritoriul lor. E foarte importantă chestiunea drepturilor omului, însă în acest acord de readmisie nu este vorba numai despre drepturile omului de fapt este un răspuns dat cetățenilor europeni care ne cer să le garantăm uh, securitatea. De aceea dați-mi voie să vă citez un exemplu din luna mai 2010 în Regatul Unit, unde doi studenți pakistanezi, Nasser și Farastan, au fost arestați. Tribuna, tribunalul din Regatul Unit a hotărât că puteau să fie expulzați că nu puteau să fie expulzați, mă scuzați, pentru că securitatea lor ar fi fost amenințată și atunci uh, li s-a dat dreptul să rămână pe teritoriul uh, britanic. Deci vedeți bine că uh, chiar și atunci când cineva riscă să fie expulzat, se face o verificare a situației la fața locului și atunci ne asigurăm că nu vor fi violate uh, din nou drepturile omului. E adevărat că Pakistanul nu îndeplinește toate condițiile, dar să nu uităm că deja din 2004 a fost creat un minister pentru drepturile minorităților și chiar în acest an a ratificat două acorduri internaționale unul pe tema drepturilor civile și politice și un altul, e vorba despre o convenție în ce privește acordarea asistenței juridice și lupta împotriva oricărei forme de discriminare. Aș vrea, prin urmare, să spun următorul lucru. Dacă mâine cineva hotărăște să voteze nu, asta înseamnă că nu are încredere în uh, tribunalele din Uniunea Europeană, având în vedere exemplul pe care tocmai l-am menționat. Eu unul spun următorul lucru. Haideți să dăm Pakistanului să facă progrese, să continue pe această cale, având în vedere evoluțiile recente și sperăm că cu acest acord îl vom convinge să-și respecte toate angajamentele internaționale. Vă mulțumesc, spune președintele. Se încheie astfel dezbaterea de la acest punct de părnea de zi. Votul va avea loc mâine. Acum trecem la următorul punct.